J'appelle maintenant un projet de recommandation. Este vorba acum de un proiect de recomandare privind decizia Consiliului, uh, privind uh, decizia uh, din în legătură cu tratatul de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului și fondul de cercetare pentru cărbune și oțel. Ați uh, atribuit acest raport președintelui dumneavoastră, iar ai, pentru că a existat o bază în legătură cu comunitatea europeană privind uh, cărbunele și oțelul, Practic, în fiecare an uh, a existat un venit aproximativ 40 de milioane folosite pentru cercetarea cercetării uh, în proporție de aproape 70% pentru oțel și 30% pentru cărbun. Dar uh, sigur că ne-a existat și o revizuire în jos și în clipa de față e vorba de 27-26 de milioane. Ce putem face față de cei 40 de milioane? Cred că trebuie să ne gândim la angajamentele, fondurile de angajament care nu au fost uh, utilizate uh, pentru a furniza credite pentru cercetare până la 40 de milioane și în felul acesta să existe um, dobânzi mai mici. Și conform informațiilor primite din uh, cadrul specialiștilor din sector. Este vorba în domeniul oțelului uh, pentru producția de oțel de înaltă calitate. E vorba de AF Proms pentru oțel, pentru cărbune, de asemenea chiar dacă în ce privește cercetarea pentru carbon este importantă în sensul reducerii emisiilor de bioxid de carbon atunci când este folosit cărbunele. Și sunt dispus să acord un aviz favorabil propunerii făcute. Acesta este conținutul raportului și aștept acum reacțiile dumneavoastră. Qui demande la parole? Cine dorește să intervină? Vă rog. Muchas gracias por darme la palabra. Vă mulțumesc frumos că îmi dați uh, cuvântul. să raportor din umbră pentru GUE și în ceea ce privește această chestiune bugetară, noi suntem de acord să existe această finanțare pentru acest fond, pentru cărbune și oțel. Cred că propunerea domnului raportor este fezabilă, dar avem câteva îngrijorări mai degrabă de natură politică în ce privește folosirea acestui fond. Vreau să menționez că vorbim despre două sectoare, cel al cărbunei și cel al oțelului, care în momentul acesta joacă un rol cheie din uh, diferite motive. În primul rând, cel al cărbunelui. Uniunea Europeană și-a luat niște angajamente foarte puternice pe plan internațional de decarbonizare și de abandonare a folosirii carbunelui ca sursă de energie. Și din ce în ce mai multe state membre fac pași în această direcție. Deci noi nu credem că tehnologiile uh, Uh, care se vor subvenționa uh, cu acest fond, uh, stocarea carbonului, cărbunele curat, între ghilimele, nu sunt compatibile cu tranziția energetică și cu angajamentele pro-climă pe care și le-a luat Uniunea Europeană. Aceste tehnologii pentru noi sunt niște soluții false la problema încălzirii climei. Iar în ce privește industria oțelului, care trece printr-o perioadă de criză peste tot în Europa, noi credem că dacă investim uh, în noi metode de fabricație sau uh, noi forme de folosire a materialelor, uh, trebuie în același timp să mărim competitivitatea și să mărim și rolul pe care îl joacă economia circulară în acest sector. V-am spus, propunerea ni se pare fiabilă, cu excepția acestor semne de întrebare pe care le avem apropo de folosirea fondurilor. Mulțumesc foarte mult, stimate coleg. Experții, cercetătorii și gestionarii acestui fond, sigur că pot uh, să fac observații, dar uh, am uh, înregistrat și poziția dumneavoastră favorabilă. Mai dorește să intervine cineva? Văd că nu. Dacă doriți să înaintați amendamente, puteți să faceți până pe 30 ianuarie ora 12 și votul va avea loc pe 21 sau 22 februarie în Comisia pentru Bugete și pe 12 martie va avea loc votul în plen, cred că, la Strasburg. Raportul următor se referă la Punerea în aplicare a instrumentelor de finanțare pentru evaluarea viitoare arhitecturi până post-2020. Am avut și un schimb de vedere astăzi în legătură cu viitorul cadru financiar multianual. Ceea ce vă sugerez este să înțelegeți că există o lipsă de suplețe și de coerență a Uniunii Europene în legătură cu rubrica 4 a actualului CFM și exprimă ambiția limitată a Uniunii Europene să acționeze ca un adevărat actor global. Regret că aceste contribuții ale bugetului Uniunii la fondul fiduciar pentru problematica refugiaților din Turcie limitează perspectiva pe termen lung a acțiunilor Uniunii Europene, iar noile priorități ar trebui să fie finanțate pentru a beneficia de încredere suplimentară. Convingerea mea este că instrumentele de finanțare externă post-2020 trebuie să servească unei strategii ambițioase și globale ale Uniunii pe plan global și să fie la înălțimea ambițiilor politice exprimate trebuie să existe o suplețe în utilizarea instrumentelor, trebuie să existe o coerență politică per total care ar permite uh, Uniunii să reacționeze mai rapid la condițiile uh, care se pot schimba repede și să aducă o valoare adăugată europeană, uh, pentru că trebuie să existe și uh, o finanțare pe plan global, nu doar uh, din partea statelor membre, și pentru a uh, putea face rezultatele mai evidente. În același timp, este nevoie de o mai bună comunicare. Trebuie respectate principiile care au fost subliniate de către raportorii noștri. Trebuie să existe o sinceritate și o unitate în configurarea uh, bugetară. Vă propun ca atare ca arhitectura instrumentelor financiare externe să fie simplificată, în plus pentru a îmbunătăți vizibilitatea și pentru a permite observatorilor și în mod special cetățenilor, contribuabililor să înțeleagă această arhitectură și uh, rațiunea politică care ghidează această arhitectură. Este nevoie de o mai bună integrare a fondului fiduciar al uh, Uniunii în interiorul bugetului, să demonstreze și transparența instrumentelor de finanțare externă iar uh, Comisia va trebui să furnizeze Parlamentului informații în legătură cu toate viramentele. Uh, Parlamentul trebuie să fie informat imediat. Acestea sunt sugestiile pe care vi le propun eu. Următoarea intervenție din partea uh, domnului Fernandez. Dar voi vorbi în numele raportorului nostru din umbră. Este vorba de Ivan, care nu poate să participe și voi face acest lucru în portugheză. Înainte de toate, mulțumesc foarte mult pentru prezentarea acestui raport. Ivana Maletici este raportoarea noastră din umbră și este vorba despre o verificare a utilizării instrumentelor de finanțare externă a Uniunii Europene. Au putut fi constatate progrese în mod special uh, apreciem acest lucru, chiar dacă nu este deloc simplu să uh, măsori eficacitatea utilizării. Raportoarea din umbră uh, propune să existe obiective concrete care să fie stabilite pentru atingerea Uh, și uh, deplinirea proiectelor ca să putem măsura eficacitatea. Progresele se referă mai ales la mediul înconjurător, la protecția împotriva schimbărilor climatice. Și acest lucru este îmbucurător pentru Uniunea Europeană și pentru întreaga planetă. Raportoarea uh, solicită și o simplificare a procedurilor și post-2020 această simplificare ar trebui să fie însoțită și de uh, eforturi uh, legate de uh, utilizarea uh, diverselor instrumente financiare, eventual și în comun. De asemenea, trebuie să existe o complementaritate față de bugetele naționale. Se cere o flexibilitate și o capacitate de reacție rapidă și la evenimente imprevizibile. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție a doamnei Maletici. Există alte observații? Nimeni nu solicită să intervină ca atare. Ba da. Mulțumesc, domnule președinte. Ca raportor din umbră pentru grupul SJD, nu vreau să repet ceea ce s-a spus deja trebuie să existe, acolo unde există linii bugetare multiple uh, și posibilitatea de uh, multiplicare. Ar trebui să uh, analizăm lucrurile câteodată. Revizuirea la jumătate de perioadă a Comisiei constată că, în mod general, instrumentele de finanțare externă au fost adecvat folosite. Dar aceste instrumente ar trebui să poată fi și mai flexibile pentru a putea să rezolve uh, probleme uh, punctuale neprevăzute. De asemenea, trebuie să existe o coerență în utilizarea acestor instrumente, pentru că uneori Uh, există un instrument de cooperare și un fond european de dezvoltare. Sunt instrumente similare uh, care uh, la un moment dat pot fi redundante. Deci, în raportul Comisiei nu se fac recomandări în legătură cu modul în care s-ar putea ajunge în practică la sinergii în ce privește utilizarea instrumentelor. Deci eu cred că noi, chiar dacă avem în acest sens deliberări îndelungate, cred că trebuie să existe o planificare corespunzătoare pentru ca aceste sinergii să se realizeze post-2020 noi dorim să uh, evităm redistribuirea unor bani din fondul uh, pentru dezvoltare. Pe anul trecut, um, proiectul de uh, buget a prevăzut 7,5 milioane de euro care să fie redistribuiți pentru fondul de stabilitate și pace din fondul deci, uh, pentru crearea de capacități. grupul meu a fost împotriva acestei decizii anul trecut și uh, ne menținem această poziție. Pentru că uh, există discuții, ne temem că Uniunea Europeană acum se angajează în noi domenii de activitate și în cazul acesta este nevoie și de noi uh, resurse, iar evoluțiile actuale uh, nu trebuie să fie o scuză uh, pentru a crea insecuritate. Deci trebuie să ne stabilim priorități și sperăm că restructurând instrumentele post 2020 putem să ne concentrăm mai mult pe elementele cheie europene care trebuie să fie valori globale Uh, măsuri pentru promovarea egalitatea de gen în uh, țări în curs de dezvoltare, în ce privește drepturile la sănătate reproductivă. Sunt asemenea obiective, sunt probleme cheie în evoluția uh, planetară care sunt neglijate și ar trebui ca ONG-urile să fie susținute pentru atingerea acestor obiective. Nu știm dacă până la urmă programele noastre își ating uh, obiectivele. Eu cred că uh, trebuie să uh, încercăm să îmbunătățim activitatea în cea de-a doua jumătate a perioadei. Mulțumesc foarte mult. Mai dorește cineva să se exprime? rețin aceste observații și cred că trebuie să uh, vedem dacă Fondul European pentru Dezvoltare poate fi integrat în bugetul european pentru a face mai vizibilă politica europeană. Spuneam că până pe 2 februarie ora 16 puteți înainta amendamente, votul va avea loc uh, pe 21-22 februarie în timpul ședinței și votul în Comisia AFET va avea loc pe data de 8 martie. Iar acum putem trece la raportul privind punerea în aplicare a instrumentului de cooperare și pentru asistență umanitară raportul Comisia competentă în fond este Comisia DV, iar colegul nostru care va interveni este domnul Taran, pentru că domnul Sole nu este prezent. Domnul Taran este pregătit. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În numele uh, colegului Jordi Sole. Jordi nu e uh, în închisoare, s-a îmbolnăvit pur și simplu. Mi-a transmis cinci contribuții pe care o să le citesc acum. Uh, deci, uh, Fondul European de Dezvoltare este unul dintre cele mai uh, importante instrumente de, de cooperare pentru dezvoltare. Trebuie să creștem uh, Uh, flexibilitatea rubricii 4 pentru că evenimentele recente și trecute au arătat care sunt uh, limitările pentru noi uh, ca actori internaționali. FED, DCI și instrumentul de asistență umanitară sunt foarte importante pentru preîntâmpinarea conflictelor, schimbarea, schimbările climatice și au o executare bugetară foarte importantă și au adus contribuția Domnul președinte îl întrerupe pe uh, vorbitor. Vă rog, dacă se poate, vă rog să citiți mai lent pentru ca interpreții să poată să-și facă meseria. A, da, notez. Deși se pare că gestiunea uh, fluxurilor uh, migratorii nu a fost uh, o problemă de conflict în Europeană. Trebuie să avem totuși o dezbatere urmată de instrumente concrete și fonduri financiare pentru a soluționa criza migrației. trebuie să creștem, uh, să sporim uh, eficiența politicilor de dezvoltare și să uh, sporim cooperarea. Acțiunile internaționale ale Uniunii Europene trebuie să combată sărăcia, de exemplu, respecte, să militeze pentru drepturile omului, libertățile fundamentale și statul de drept. dezvoltarea locală, protecția, civilă și asistența umanitară Uh, la fel ca și obiectivele de dezvoltare a mileniului. Aceste acțiuni ar trebui să fie monitorizate îndeaproape pentru a uh, uh, face un bilanț al acestor acțiuni. Mulțumesc, domnule Tarant. Aș dori să-i transmiteți domnului Sole numele nostru în sănătoșire gramnică. Iar acum aș dori să dau cuvântul domnului Sulin. Doamnei Sulin, îmi cer scuze. Mulțumesc uh, foarte mult, uh, domnule președinte. Mulțumesc că mi-a acordat uh, cuvântul. Aș dori să mulțumesc raportorului sau mai degrabă supleantului său. Acest proiect este excelent. Avizul pune accentul pe uh, cele mai importante domenii ale asistenței pentru dezvoltare. Eu cred că trebuie să investim în această asistență pentru a eradica sărăcia și pentru a ne asigura că toate aceste regiuni se dezvoltă. Trebuie să îmbunătățim să permitem uh, cei care trăiesc uh, în aceste zone să trăiască mai bine, pentru că astfel va spori și stabilitatea și securitatea în Europa. Și aș dori să mai subliniez că îmbunătățirea statului de drept și buna gestiune sunt aspecte foarte importante. Trebuie să ascultăm uh, ce ne transmite societatea civilă din aceste regiuni. O a doua observație, fondurile publice sigur că nu sunt o, uh, o, o soluție miracol și deci trebuie să încercăm să atragem cât mai multe investiții private în acest domeniu al asistenței umanitare. Apoi ar trebui să sporim uh, legăturile între ajutorul de dezvoltare și statele membre ar trebui să își îmbunătățească capacitatea de, acti- de a, a activa, ceea ce e valabil și pentru o cât mai bună gestiune. Mulțumesc. Cine mai dorește să ia cuvântul? Doamna Gatia Zabal. Mulțumesc, domnule președinte. Am să fiu subcintă pentru că suntem de acord în procent de 100% cu ce a spus domnul Sole. Sunt de acord cu meritele acestui instrument de cooperare și, de asemenea, știu cam ce îmi doresc pentru următorul cadru financiar multianual. E clar că avem nevoie de mai multă coerență, mai ales din punct de vedere bugetar, pentru că acest instrument să fie mai uh, eficient și avem nevoie de mai multă coerență între toate instrumentele legate de politica de dezvoltare. Un alt punct care ține de finanțare și flexibilitate. Este adevărat că sunt instrumente care uh, sunt finanțate în funcție de um, fluxurile migratorii, de crizele politice, deci trebuie să există o capacitate de adaptare adecvată și să existe finanțare nu numai cu titlul de ajutor umanitar. Și să nu uităm că, în mod normal, politica de cooperare trebuie să aibă ca uh, finalitate dezvoltarea. Este politică de dezvoltare. Și în niciun caz nu trebuie să folosim acești bani pentru gestionarea frontierelor, pentru gestionarea politicilor de imigrație sau oricare altă politică de securitate. Ceea ce trebuie să facem uh, uh, cu acești bani să nu, fie, să nu fie folosiți pentru politica de securitate. Aceasta trebuie finanțată din alte surse. Tu Ziulaga. Muchas gracias, brevemente. Eh. Domnul Benito Ziuleaga. Ziluaga. Mulțumesc frumos. Mulțumesc domnului Sole pentru... Suntem de acord cu munca domnului uh, Sole și noi credem că aceste fonduri trebuie să fie incluse în bugetul Uniunii Europene și atunci Parlamentul European se poate să aibă mai mult control asupra folosirii acestor fonduri. Și odată cu includerea în buget va exista o marjă mai mare de flexibilitate și o fixare de praguri, dar noi nu ne dorim ca aceste fonduri să fie uh, împuținate pe viitor. Așa cum am spus și cu alte ocazii, suntem și noi îngrijorați uh, de această politică de cooperare pentru dezvoltare, pentru că acum se pare că această politică se confundă cu politica de gestionare a imigrației sau de paza frontierelor. Această tendință este periculoasă și uh, este uh, în detrimentul imaginii Uniunii Europene. Repet că este nevoie ca aceste instrumente să aibă niște obiective clar fixate și în conformitate cu instrumentele internaționale precum acordul de la Paris uh, uh, pentru a facilita energiile regenerabile, uh, limitarea folosirii combustibilor fosili și să se țină cont într-o mai mare măsură de punctul de vedere al populațiilor locale. Mulțumesc. Cine dorește să se mai exprime? Aș dori să salut și eu activitatea domnului Solă și excelenta pre- uh, prezentare făcută de către domnul Tarant. I-am ascultat cu atenție pe colegi și atunci când vorbim despre politică de dezvoltare, mă gândesc, de exemplu, la Africa. Mă întreb dacă nu, uh, de fapt, nu vrem să punem capăt uh, fluxului migratoriu. Deci este foarte greu să facem această distinție uh, tranșantă între politică de dezvoltare și politică de migrație. Uh, în următorii 35 de ani, populația Africii se va dubla. Un miliard 200 de mii de uh, africani suplimentari uh, reprezintă acest lucru. E o provocare imensă Uh, mai ales din perspectiva migrației, a potențialului pe care reprezintă această creștere a populației. Deci înțeleg uh, pe colegii care s-au exprimat, uh, le înțeleg poziția colegilor Ziul Laga și a doamnei Gartia Zabal, însă atunci când mă duc în circumscripție la mine și să explic alegătorilor care sunt direcțiile pe care o luăm, mie mi se pare că suntem în miezul unei politici responsabile care încearcă totuși să pună capăt uh, migrației, deci să taie migrația de la rădăcină, uh, acordând uh, africanilor posibilitatea să aibă o viață decentă pe, te, pe continentul african în loc să uh, emigreze spre Europa. Nu vreau să relansez dezbaterea, era doar o observație succintă pe care doream să o fac. Având în vedere că am terminat uh, cu dezbaterea, Domnule Tarand, aș dori să știu dacă doriți să trageți concluziile în numele domnului Sole? Ne oprim atunci aici. Termenul pentru amendamente este ora 10-20 februarie. Votul de la bugete va avea loc în 8 martie. Votul la, de, de la Comisia DEVE va avea loc în 20 martie și Uh, se va vota la plenara din aprilie. Acum aș dori să dau cuvântul doamnelei, doamnei uh, Inese Vaidere pentru a ne prezenta protocolul de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Mauritius. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Aș dori în primul rând să vă prezint uh, puțin contextul. Uniunea Europeană a încheiat acorduri de pescuit uh, al tonului cu cinci țări din, ocean, din uh, Oceanul Indian, Seychelles, Madagascar, Mozambic, insulele Comore și Mauritius Uh, ele au fost lansate în uh, anii 80 și uh, ele au fost renegociate între timp. Cooperarea cu insula Mauritius a început în 1989. Prelungirea acestui acord reprezintă a, aproape a 30-a aniversare a acestui acord de parteneriat. Astfel, tonul uh, uh, uh, în apele din Mauritius poate să fie pescuit de vasele noastre, iar Mauritius primește contribuții financiare pentru a acoperi accesul la apele sale teritoriale și sprijin pentru sectorul pescuitului. Acest protocol de acord a expirat în 31 ianuarie anul trecut și noul protocol a fost semnat în 26 aprilie 2017 și va intra în vigoare după terminarea procedurilor de uh, Uh, de negociere. Acest acord nu trebuie să fie considerat uh, ca fiind câștigat așa de la sine, trebuie să, recun- să înțelegem că nu este uh, o stradă cu un singur sens. Uh, într-adevăr, am asistat la o evoluție a uh, perspectivei de la reforma uh, politicii de pescuit și deci în urma acestei reforme acordurile bilaterale între Uniunea Europeană și statele terțe au schimbat Viziunea noastră privind viitorul uh, durabilității include un accent foarte important pe uh, beneficiile reciproce. Prelungirea acordului se, bază, se bazează pe uh, baza recomandărilor făcute de către Comisia pentru Ton din Oceanul Indian și Comisia Europeană uh, s-a bazat pe rezultatele evaluării uh, predecesorului său. De exemplu, mai bine de jumătate din uh, uh, contribuția financiară din perioada 2014-2017 viza acțiuni pentru uh, dezvoltarea sectorului pescuitului în această republică. Noul protocol pentru perioada 2017-2021 va uh, asigura o contribuție financiară totală de 2,3 milioane de euro. Pe bază anuală, e vorba de 230.000 de euro uh, care vor fi folosiți pentru a sprijini politica pescuitului și 135.000 de euro vor fi folosiți pentru dezvoltarea politicii maritime și a economiei oceanelor. Se, cred că e important să subliniem că pentru prima dată avem stimulente financiare pentru a sprijini dezvoltarea economiei oceanului în această insulă. Apoi mai există și o contribuție directă la creșterea sa economică și deci, în consecință, relațiile între UE și Mauritius uh, se vor aprofunda în domeniul pescuitului și al economiei maritime. Uh, Franța, Spania, Italia și Portugalia au fost cei mai mari, cei mai mari beneficiari care uh, și-au trimis vasele pescuit în această regiune și cred că ar trebui să continuăm să ne asigurăm că uh, preferința noastră pentru ton nu va duce la o dispariție totală a stocului uh, din insula uh, Mauritius. Uniunea Europeană trebuie uh, să sprijine practicile durabile, sustenabile de pescuit. Acordul cu Mauritius este stagnant deocamdată. Așa cum am spus, noul protocol va intra în vigoare după finalizarea procedurilor de, de adoptare de ambele părți și, dragi colegi, vă rog să sprijinim acest uh, aviz, să dăm undă verde pentru uh, încheierea acestui protocol. Mulțumesc! Mulțumim! Mulțumim pentru această prezentare extrem de clară. Aș dori să știu dacă dorește cineva să ia cuvântul. Tarand. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt o ciudățenie legată de Mauritius. îmi am amintit, ascultând-o pe raportoare în 2000, când am vizitat această țară, uh, ministrul pescuitului s-a plâns uh, foarte mult de faptul că uh, Rusia, uh, care a introdus aceste practici de pescuit, s-a dezmembrat și își punea mari speranțe în Europeană uh, spera ca Uniunea Europeană să încheie acorduri de pescuit uh, bune cu această țară, deci suntem pe făgașul cel bun. Vous étiez témoin euh, d'une un, évolution historique. Da, ați fost martorul unui eveniment istoric, spune președintele. Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Uh, pentru cei care adoră tonul, acest acord este foarte important. <laughs> Aș dori să mulțumesc uh, raportoarei noastre și să vă mai informez că termenul pentru amendamente este 26, amen, 26 uh, ianuarie, pentru că e vorba de un acord între Uniunea Europeană și un stat suveran. Aceste amendamente nu vor putea modifica conținutul acordului. Singurele amendamentele eligibile sunt amendamentele de respingere. Dar, uh, doamna raportor, sper că ați observat că de invită să nu depunem astfel amendamente de uh, respingere, ceea ce înseamnă că ne roagă să Uh, adoptăm raportul. Deci singurele amendamente eligibile sunt uh, amendamentele care uh, cer respingerea acordului. Votul de la bugete va avea loc în 21 sau în 22 februarie. Putem trece acum la următorul punct de până de zi, dar nu știu dacă... A, domnul Ali este în sală, care va prezenta raportul domnului Paet cu privire la mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare pentru uh, uzina Ericsson. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnul Paet m-a rugat să îi prezint raportul pentru această fabrică Ericsson. Suedia a cerut, a depus o cerere Uh, la Fondul European de Ajustare la Globalizare în urma concedierilor de la Ericsson. Contribuția financiară este de 1.200.000-900.000 uh, vor, fi, uh, vor proveni din, direct din fond. Este foarte important să notăm că Suedia depune a doua oară cerere de la acest fond în contextul Ericsson în urma cererii din martie 2016. Concedierile au de-a face cu uh, problemele cu care se confruntă sectorul telecomului și cu concurența, mai ales din uh, partea uh, uzinelor asiatice. Deci uh, Ericsson nu uh, reușește să facă față acestei concurențe și astfel atât cadrele calificate cât și muncitorii trebuie să fie, uh, au, au trebuit să fie uh, concediați. Majoritatea din categoria uh, 45-54 de ani era vorba de personal calificat. Um, lor uh, le este foarte greu să găsească un, uh, să intre din nou pe piața muncii și deci riscă să fie expuși la șomajul uh, pe lungă durată și deci e foarte important să îi sprijinim pe cei concediați de către Ericsson și să îi ajutăm să-și găsească din nou un loc de muncă. Mulțumim, domnule Ali. Cine dorește să ia cuvântul? Domnul Fernandez. Mulțumesc, domnule președinte. Eu îl reprezint, or, uh, reprezint pe colega Ivana Maletici, care, din păcate, nu ne poate onora cu prezența. Noi sprijinim această mobilizare. Contribuția este de 66%, 2,1 milioane de euro, pentru cele 900 de persoane care și-au pierdut locul de muncă în Suedia. Așa cum procedăm de obicei, noi ne dorim ca acești oameni să fie ajutați ca să își uh, găsească un nou loc de muncă. Mulțumesc! Cine mai dorește să ia cuvântul? Se pare că nimeni. Deci, vom uh, încheia. Domnule Ali, nu, doriți, nu mai doriți să adăugați nimic? Pentru că domnul Fernandez sprijină această propunere Amendamentele trebuie să fie depuse până 5 februarie la ora 18 și votul de la Comisia de Bugete va avea loc în 21-22 februarie. Acum avem un al doilea raport privind mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare. De această dată avem de-a face cu o cerere din partea Spaniei, Galicia Aparel. Da, probabil că acțiunea se petrece în Spania. Domnul González Pons uh, trebuia să ia cuvântul, dar dacă nu mă înșel, este uh, înlocuit de către colegul Milan Mon. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum a spus și domnul președinte, vreau să prezint acest raport în numele colegului meu, E vorba despre mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare pentru um, um întreprinderile din Galicia uh, de textile care au trebuit să dea afară mai mulți angajați. E vorba despre 303 uh, angajați care și-au pierdut locul de muncă între 2016 și 2017. Comisia Europeană și-a încheiat evaluarea pe 6 decembrie 2017 și a zis că se îndeplinesc condițiile pentru a mobiliza acest fond pentru suma propusă. Mai precis, 700, uh, 200, 720.000 de euro, ceea ce acoperă 100% din nevoile întreprinderii. Astfel, toate uh, locurile de muncă care au fost pierdute ar uh, trebui să poată să fie compensate prin găsirea unui alt loc de muncă pentru toți acești uh, lucrători sau măcar prin finanțarea unei uh, reformări profesionale. E adevărat că uh, din cauza creșterii importurilor de textile, mai ales în urma semnării acordului cu China în 2004, s-a ajuns la delocalizări masive și întreprinderile care au mai au rezistat acum nu mai reușesc să facă față și în uh, regiunea Galicia numărul de întreprinderi textile a scăzut simțisor. 26% practic au dispărut de când s-a semnat uh, acordul cu China. Cinci întreprinderi sunt afectate în acest caz, uh, sunt în provincia uh, Urdia din regiunea Galicia. Înainte era motorul economiei din această zonă și din acest oraș. Șomajul în uh, acest sector este mai mare de 20% și a crescut cu mai mult de 20% între decembrie 2016 și aprilie 2017 și atunci au avut loc uh, majoritatea disponibilizărilor. Din păcate, cei care și-au pierdut locul de muncă sunt persoane uh, în uh, <laughs> de vârstă matură, care nu au făcut foarte multe studii, în marea, marea lor majoritate sunt femei și uh, nu au mult potențial pentru a-și putea găsi un alt loc de muncă. Spania a făcut mai multe ateliere, ateliere de um, um, sprijin pentru acești oameni care se poate să-și găsească un alt loc de muncă, a vrut să-i stimuleze în acest sens și aș vrea să, stimul, să finanțeze toate aceste măsuri în colaborare cu autoritățile locale, mai ales Guvernul Autonom din Galicia și uh, Autoritatea de Gestiune. În sfârșit, așa cum se întâmplă cu astfel de rapoarte, uh, se sublinează faptul că acest fond nu trebuie să înlocuiască obligațiunile întreprinderilor în conformitate cu legislația națională și nici nu trebuie să fie folosiți pentru restructurarea întreprinderilor. Închei să spun că solicitarea Spaniei îndeplinește condițiile pentru mobilizarea acestui fond și consider că Comisia de Bugete poate să aprobe mobilizarea fondului pentru a ajuta acești lucrători uh, pentru a se finanța toate acțiunile pe care vi le-am enumerat nimic mai mult. Vă mulțumesc frumos și vă asculta cu toată atenția sugestiile pe care doresc să uh, le faceți ca să le pot transmite raportorului. și Si, coleg. Mulțumesc, domnule raportor. Benito Ziluaga. Mulțumesc, Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, cum să nu sprijin ace- mobilizarea acestui fond, pentru că este adevărat că multe persoane au fost afectate, în marea lor majoritate femei care lucrau în sectorul textil și este urgent să uh, le dăm o mână de ajutor. Dar am trei comentarii. Mai întâi despre fondul propriu-zis. Noi sprijinim ideea folosirii acestui fond pentru mm, situația mai sus numită, cum am făcut-o și pentru alte situații, dar vrem să repetăm uh, critica pe care grupul nostru o face de fiecare dată, și anume că este un fond de ajutor înaintea localizare unei întreprinderi. Devine aproape repetitiv în sectorul textil acest model. Întreprinderi care se transferă în alte țări unde costurile sunt mai mici și dau afară foarte mulți oameni pe care apoi trebuie să-i ajutăm și știm ce s-a întâmplat în Bangladesh în urmă cu doi ani, dacă nu mă înșel, uh, și nu e normal ca politica noastră comercială să favorizeze astfel de situații. Al doilea comentariu pe care doream să-l fac este despre raport. În ce privește disponibilizările, uh, știu că 83% dintre persoane sunt femei vorbim despre sectorul textil, un sector în care majoritatea angajaților sunt femei. În raport sunt citate anumite sectoare uh, unde aceste femei ar putea să-și găsească alt loc de muncă. Se spune îngrijiri uh, în sectorul social, uh, gestionarea de uh, magazine, animatori uh, în sectorul de divertisment. Deci sunt sectoare în care oricum majoritatea angajaților sunt femei. Nu știu dacă e bine ca la Parlamentul European să se facă un raport în care încă o dată să se facă o discriminare și să propunem uh, acestor femei uh, să fie uh, convertite profesional în alte sectoare în care o așa lucrează numai femei. De ce să nu includem și alte oportunități care să fie finanțate cu aceste ajutoare? De ce să nu putem să le ajutăm pentru ca ele să poată să-și lanseze propria întreprindere? Economia socială și solidară este uh, cea care trebuie favorizată pentru că rata șomajului este uh, foarte scăzută Uh, rata șomajului în acest sector este cu 12 puncte procentuale mai mică decât în celelalte sectoare și în plus cooperativele sunt o formă, fără nicio îndoială, cea mai bună formă de a permite uh, crearea de întreprinderi care uh, sunt cu adevărat utile pentru societate uh, și de asemenea se poate folosi foarte mult uh, materia primă din obiectele reciclate. De exemplu, lângă Barcelona există o fabrică de mobilă făcută din materiale reciclate. Deci dacă am putea să finanțăm din acești bani și crearea unor întreprinderi uh, colective, cred că ar fi o idee foarte bună. pentru că, oricum, acest sector mi se pare că încetul cu încetul este cel care are cel mai mult de suferit și acești lucrători parcă sunt dublu pedepsiți. Și să știți că noi ne-am coordonat poziția cu cea a sindicatelor din zona. Un raport. Cine dorește să reacționeze la, colegul, la raportul colegului Milan Mon? Se pare că nimeni. E adevărat că acest fond de ajustare la globalizare este important, însă Cred că ar fi și mai bine să ne adaptăm la globalizare pentru a evita concedierile și să nu trebuiască să uh, ar, aibă loc aceste concedieri pentru a constata că un număr de persoane nu mai au uh, loc de muncă. Și mai nu sunt nici sigur că cei care beneficiază de aceste subvenții europene uh, știu că Europa participă la Uh, finanțarea recalificărilor, pentru că despre asta vorbim. Statele membre folosesc aceste fonduri pentru a, a uh, combina aceste fonduri cu fondurile uh, la nivel național. În orice caz, eu nu sunt sigur că cetățenii, cetățenii aceștia sunt conștienți de faptul că intervine Uniunea Europeană direct în viața lor. Putem trece, deci domnul Man, Mon nu dorește să ia cuvântul. Mulțumesc. Am să transmit domnului Conzale Spons observațiile colegului și cele pe care le-ați făcut dumneavoastră. Mondializarea are efectele economice pe care le știm și impactul acordului multifibre din 2004 a fost enorm, mai ales asupra sectorului textil din Uniunea Europeană și de aceea s-a și creat, printre altele, acest Fond European de Ajustare la Globalizare. Dar e imposibil să prevenim uh, astfel de fenomene. Și să nu uităm că sunt măsuri cofinanțate, nu se folosesc 100% bani europeni, nu, va fi o cofinanțare uh, din bugetul național. Și mi se pare că este bine că există totuși un ajutor pentru a ne adapta la această situație care este destul de răspândită în Uniunea Europeană. E o finanțare în procent de 60% doar. Merci. Dans un premier temps, je pense que ces fonds euh, venaient surtout... Mulțumesc. Aceste fonduri proveneau din uh, concedierile din sectorul industrial, dar mă tem că va mai veni uh, o epocă atunci când va trebui să mobilizăm fondul pentru uh, concedierile în sectorul comercial. Ați observat că în SUA au dispărut 100.000 de locuri de muncă în Uh, lanțul de distribuire, s-ar putea ca și în Europa să asistăm la același fenomen. Mulțumim uh, raportorului. Amendamentele trebuie să fie depuse până în 18 februarie, 5, 18, uh, ora 18, 5 februarie, în 21-22 februarie, având locul la comisia, votul la Comisia de Bugete. Acum trecem la una dintre consecințele Brexitului acum, stabilirea sediului Autorității Bancare Europene și îi dau cuvântul domnului Jens Geier. Mulțumesc, domnule președinte, stimate colegi, stimați colegi. În contextul Brexitului trebuie să ne ocupăm de uh, sediul la două agenții ale Uniunii Europene, Agenția Europeană a Medicamentului, pe de o parte, și, uh, de asemenea, uh, găsirea unui noi, un nou sediu pentru Autoritatea Bancară Europeană. Pentru că ESMA Uh, va avea sediul la Paris, IOPA uh, uh, noul sediu la Frankfurt. Se mai întâmplă și minuni. Eu credeam că nu va reuși Consiliul să găsească o situație de transfer pentru EBA dar uh, mă bucur că n-am avut dreptate. Pentru că iată că acum s-a luat o decizie. Agenția uh, Europeană Bancară va avea noul sediu la Paris. Aș fi pierdut un pariu dacă aș fi îndrăznit să pariez. Situația financiară este uh, acceptabilă, trebuie să uh, reținem costurile de mutare vor fi suportate de către contribuabilii europeni. A existat o îndelungată discuție cum repartizăm banii în contextul Brexitului. Ministrul de externe al Marii Britanii uh, uh, inițial a spus că nicio contribuție ar fi suficientă din partea Marii Britanii. Deci, uh, acum lucrurile uh, stau ceva mai bine, dar oricum în ce privește costurile legate de mutare uh, vor fi suportate, cum s-a decis, de către contribuabilii europeni. Restul uh, se înțelege de la sine. Bineînțeles că așteptăm din partea Republicii Franceze, țara gazdă, uh, să ofere condiții decente de muncă angajaților de la EBA. După ce urmează un punct la care se va referi și colega Holmeier. Dacă aceste două agenții uh, care vor uh, fi aduse în același oraș Ehm, pentru că sunt ehm, cu o activitate care din punct de vedere al conținutului este rudită. Am putea și formulez cu toată precauția să găsim o soluție să le adăpostim în aceeași clădire și la un moment dat ehm, resursele umane ar putea să fie organizate în comun, s-ar putea găsi alte soluții de sinergie. Iar tot ceea ce nu ține strict de conținutul activității acestor agenții ar putea să fie o administrație comună. Iar în avizul meu am uh, sugerat această idee dacă am reușit uh, să sincronizăm două acțiuni complexe astfel încât ambele agenții să ajungă în aceeași clădire, nu este o chestiune simplă. Am vorbit și cu directorul ESMA, care are deja sediul la Paris, dar mi-a spus că lucrurile nu ar fi deloc atât de simple, pentru că este vorba de două procese diferite. Um, EBA vine acum de la Paris, de la Londra la Paris, uh, lucrurile uh, nu sunt simple. Dar, eh, până la urmă, trebuie să sperăm că va reuși totuși acest demers ca să fie o povară financiară mai mică pentru contribuabilul european. Și asta eh, se reflectă cumva și în propunerea mea de aviz. Dar există și temeri la nivelul Parlamentului European că, pe termen lung, s-ar putea ajunge la o contopire a acestor două agenții. Eu nu împărtășesc această părere, pentru că um, ar trebui să fie, dacă se ajunge la concluzia la asta, procesul îndelungat de evaluare um, care să ducă aici și s-ar uh, putea discuta și despre uh, EIOPA din Uh, Franța. Dar Sigur, înțeleg că au apărut asemenea temeri, dar astăzi nu e vorba despre asta. Astăzi este vorba de organizarea uh, mutării agenției EBA de la Londra la Paris și probabil că și Comisia va trebui să intervină pentru a aduce puțină ordine în acest demers. Directorii generali poate ar trebui să primească recomandarea să caute împreună o clădire. Pentru că ar trebui să procedăm cu maximă economie. Asta ar fi ideea ca cele două agenții până la urmă să fie adăpostite în aceeași clădire. Merci, monsieur, le Mulțumesc, domnule raportor. Poate că înainte de a le da cuvântul colegilor care doresc să se pronunțe, poate dorește și comisia să se pronunțe. Domnul Sales euh, Mulțumesc, domnule președinte sunt de la uh, Direcția pentru Bugete și uh, colaborăm și cu Direcția Generală Sante și uh, FISMA în legătură cu rezolvarea acestei probleme. În legătură cu punctul de vedere al raportorului, suntem conștienți și susținem ideea că trebuie să facem economii în ce privește costurile și eventual să creăm sinergii. Vom uh, reconsidera uh, aceste sugestii, dar trebuie să ținem seama și de uh, faptul că timpul ne presează, pentru că uh, până la urmă uh, EBA va trebui să se mute prin martie 2019. ESMA poate să uh, se mute ceva mai târziu. Dar vom lua legătura și cu autoritățile franceze să vedem care pot fi ofertele de clădiri. Am reținut însă ideea de a încerca să uh, mutăm uh, împreună în aceeași clădire aceste două agenții. Oricum este însă puțin prea devreme să luăm o decizie. Autoritățile uh, neerlandeze și autoritățile franceze trebuie să se pronunțe. Mulțumesc, domnule Sales, pentru aceste precizări. Dau cuvântul acum doamnei Piu. Micro. Micro, s'il vous plaît. Uh, la première, uh am urmărit uh, cu atenție argumentele în ce privește condițiile de muncă pentru salariații care vor veni în uh, Franța, dar aș vrea să fac și câteva precizări, pentru că nu înțeleg uh, observația făcută legată de costurile mutării agenției și necesitatea că uh, Marea Britanie, uh, de fapt, ar trebui cel puțin uh, parțial să-și asume niște obligații. Pentru că aș vrea, din acest punct de vedere, opțiunile să fie clare. Cea de-a doua observație vreau să fac în legătură cu amendamentele 3, 4 și 5, în legătură cu sinergiile există deci între autoritatea europeană bancară și uh, Um, cealaltă uh, agenție posibilitatea unor um, sinergii. Da, sigur, putem economisi fonduri, dar aș pune o întrebare care uh, mi se pare a fi legată de această orientare. Suntem mulțumiți astăzi de mecanismul de reglementare bancară și financiară așa cum funcționează astăzi. Chiar dacă este o dezbatere tehnică, cred că trebuie să existe și un control Uh, uh, inclusiv în contextul orientării bugetare despre care am vorbit astăzi. Stimată colegă, uh, întrebările dumneavoastră depășesc competențele Comisiei pentru bugete. Domnul Dos Santos. Obrigado. Obrigado, presidente. Eh, eh, Mulțumesc, domnule președinte. De fapt, ați anticipat prima mea întrebare că problematica mutării agențiilor și a autorității bancare și financiare ar trebui să uh, ne și întrebe dacă suntem mulțumiți cu sistemul actual uh, de funcționare Uh, în Uniunea Europeană. Sigur că, uh, într-un fel, competențele noastre sunt depășite, dar și eu doream să fac trimitere la acest aspect. Să știți că uh, eu am încredere uh, în uh, ce privește uh, afirmațiile domnului uh, Caun, care cunoaște foarte bine activitatea agențiilor, este o, o persoană foarte rezonabilă și când este vorba despre aspecte politice, despre probleme tehnice, este competent. Pentru noi lucrurile nu sunt în clipa de față foarte clare. țara mea ar fi fost și ea interesată să găzduiască una din agenții, Agenția Europeană a Medicamentelor și pregătisem o ofertă corectă. Din păcate, ă, nu s-a decis în favoarea noastră, dar așa funcționează democrația. Acum sperăm totuși ca mutarea să nu fie foarte costisitoare și să fie foarte eficientă. S-a vorbit despre economii. Noi toți ne dorim economii, dar de multe ori este vorba despre concepte abstracte care în practică arată cu totul altfel. Important sunt însă și interesele angajaților. Eu am însă deplină încredere în domnul Gaier, care va face o propunere binevenită. Mulțumesc! Poate că Domnul Gaier dorește să mai intervină? Nu, doamna Holmeier întâi. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Noi uh, nu avem competențe legate de uh, problemele de conținut, dar uh, în urma mutării la Paris, cred că nu ar trebui uh, să uh, contaminăm problemele de conținut. Asta mă interesează pe mine. Iar uh, ceea ce voi spune după aceea în legătură cu politica imobiliară, pentru mine e indiferent dacă se vor afla în aceeași clădire sau în două clădiri. Dar să nu fie până la urmă clădiri de prestigiu foarte scumpe, pentru că um, uneori uh, mă gândesc că ar fi fost mai bine dacă ne-am fi orientat pentru unul din noile state membre, fie că este un stat bal, din zona uh, Mării Baltice sau un alt stat. Uh, pentru că am impresia că uneori aceste țări rămân cu mâinile goale. Dar ne dorim, sigur, dacă vom putea o administrație comună, acest lucru îl întâlnim și la Bruxelles în anumite situații. În primul rând însă să ne uităm puțin și la costuri și în legătură cu dosarul următor voi spune acest lucru. Eu nu aș vrea, pentru că știu că Parisul lângă Londra este foarte scump și uh, de multe ori uh, Consiliul se orientează tocmai spre asemenea oferte scumpe. Iar în ce privește EMA, am impresia că um, uh, nu mai putem clarifica cu guvernul din Marea Britanie dacă va interveni sau nu în legătură cu costurile pentru că um, aceste agenții nu au capacitatea să negocieze cu uh, guvernul britanic. Cred că ar trebui și Comisia să se implice în aceste discuții, în aceste negocieri cu guvernul britanic pentru că agențiile cu potențialul lor, cu posibilitățile lor, nu pot să rezolve problema. Știu exact și Uh, cum a fost, uh, cum s-a procedat în cazul CEPOL, pentru că uh, disponibilitatea la nivelul guvernului britanic de a se implica a fost foarte modestă. Deci, eu mă adresez cu rugămintea Comisiei, nu lăsați agențiile să se descurce singure, pentru că agențiile care au competență de a verifica mm, medicamentele nu au capacitatea să negocieze cu uh, guvernul britanic aici, chiar trebuie să se implice niște experți din partea Comisiei. Mulțumesc foarte mult! Doamna Vaidere. Ja, ich habe eine Frage an Herrn Geier. Uh, doresc să adresez o întrebare domnului Gaier în legătură cu costurile. Pentru a stabili uh, un loc uh, de mutare se aplică anumite criterii. Oare costurile au fost un asemenea criteriu uh, când s-a luat decizia? Pentru că am înțeles că exista și ofertă din partea Portugaliei și iar acum aflu de la uh, și de la Monica problema Uh, costurilor, sunt, uh, problema costurilor este foarte importantă. Oare de ce uh, a fost luată această decizie pentru Paris? Au existat mai mulți candidați, a existat o deliberare. Monsieur le rapporteur. Domnul raportor. Mulțumesc foarte mult pentru întrebări, pentru observații. Da, sigur. Uh, doamna Vaidere, în legătură cu uh, modul în care s-a luat decizia, nu pot să vă spun nimic, pentru că decizia s-a luat la nivelul Consiliului și dacă decizia uh, este de competența Consiliului, sigur, există criterii, ele sunt obiective, dar există și uh, intervenții politice și considerente politice și în felul acesta se contaminează puțin lucrurile. Și în ce privește noile sedii, am uh, avut uh, unele surprize. Avem o agenție care își are sediul pe insula Creta și nu-și găsește um, angajați pentru că acolo nu există o școală internațională și pentru că uh, este uh, dificil uh, accesul. Uh, deci, iată, s-a luat o decizie, dar cei care până la urmă își vor avea locul de muncă acolo uh, nu sunt uh, dispuși să se deplaseze în Creta. Eu sunt sigur că în Republica franceză, Monica a sugerat asta, s-ar putea să găsești și uh, spații uh, cu o chirie mai mică decât uh, este nivelul chiriilor din Paris, dar există și alte criterii. Da, um, și eu mi-aș dori uh, să existe agenții și în locuri mai greu accesibile, dar trebuie să ne gândim și care sunt rațiunile obiective pentru decizie în ce privește costurile costurile activității, costurile legate de imobilul în care agenția va funcționa ă, sunt legate de obligațiile și pe, pe care și le asumă ă, până la urmă gazdele. Știți că ă, eu la un moment dat am avut o situație ca turist german undeva la Marea Neagră în care am văzut un uh, palat uh, pe care flutura și drapelul european. Dar uh, când m-am întrebat care sunt costurile, mi s-a spus administrația va decide, având interese să atragă acolo o agenție, ar putea să facă niște oferte convenabile. Așa s-a întâmplat cu Austria, de pildă. Iar acum trebuie să ne gândim cât de afectat va fi bugetul european și cât își asumă statul gazdă. Deci, altă întrebare venită din partea doamnei Vieux costurile eh, mutării vor fi suportate de către eh, Uniunea Europeană sau de statul britanic, cred că nu mai putem face nimic, pentru că în momentul în care s-a încheiat prima etapă a negocierilor Brexit, această chestiune s-a decis. Ehm, ehm, s-au stabilit deja niște cheltuieli și s-a convenit deja costurile de mutare a agențiilor nu vor fi suportate de către statul britanic. Sigur, mi-aș fi dorit ca uh, decizia uh, să nu arate astfel, dar Deja se spune că Uniunea Europeană este foarte dură față de contribuabilul britanic Mm, au putut citi articole uh, în presa britanică din acest punct de vedere. Și uh, s-au uh, invocat și alte situații în legătură cu mutarea unor agenții. Deci, Acum, problemele de, conținut ale activității agențiilor nu le discutăm noi, vor fi discutate în Comisia Econ și după aceea în plen. Noi nu avem competențe din acest punct de vedere. Mulțumesc, domnule raportor. Comisia nu dorește să adauge nimic? Nu? Mulțumesc, domnule președinte. Da, am vrea să facem câteva comentarii scurte despre amendamente. Amendamentul numărul 1 care propune tocmai o suportare din bugetul Uniunii Europene a costului relocării, dar aici avem nevoie de mai multe explicații încă se discută între Agenția de Medicamente și autoritățile britanice și probabil că uh, va face parte aceste discuții și din uh, negocierile Brexitului. În mod normal, s-a spus că relocarea celor două agenții ar trebui să fie suportată de autoritățile britanice. Și exact același lucru a fost scris și în acordul preliminar. De la începutul lunii decembrie, Comisia a notat faptul că autoritățile britanice vor încerca să faciliteze mutarea celor două agenții prin uh, reducerea costurilor aferente. Deocamdată vrem să respectăm această orientare. În ce privește amendamentul numărul 2, care prevede uh, să mergem un pic mai departe față de ceea ce prevede regulamentul în sine, apropo de acordul uh, dintre agenție și autoritățile naționale pentru alegerea sediului. Înțelegem uh, rostul uh, amendamentului că este nevoie de soluții adecvate, eficiente, Considerăm că textul regulamentului, așa cum a fost el propus, este însă suficient și ține cont de toate practicile Uh, referitoare la acordurile uh, cu privire la sediu. La amendamentul 4, apropo de considerentul 3b, care propune să se acorde atenție deosebită criteriului de eficiență, inclusiv în cadrul discuțiilor despre agențiile descentralizate, și aici acest principiu a fost agreat în cadrul grupului de lucru interinstituțional care își continuă cu cursul la nivel interinstituțional și nu credeam că era nevoie de vreo trimitere suplimentară în acest considerent. Nu ni se pare deloc oportună. În ce privește amendamentul 5 la articolul 7, care propune de asemenea să întărim obiectivele de eficacitate și acesta va fi inclus în negocierile din următoarele luni. Și nu mi se pare că are vreo plus valoare să subliniem din nou acest obiectiv și nici nu credem că articolul acum este mai clar. Și am încheiat. Mulțumim frumos. Raportorul, mai doriți să reacționați la observațiile făcute de comisie, fără să anticipăm uh, negocierile? Foarte bine. Ne oprim aici. Amendamentele trebuie depuse până cel târziu 30 ianuarie la prânz. Acum dau cuvântul Monica Holmeier ca să continuăm discuția pe care am început-o mai devreme, pentru că va fi din nou vorba despre aceste două agenții. Monica, aveți 13 minute la dispoziție. Mulțumesc, domnule președinte. Deci, putem continua. Am primit trei dosare din partea Serviciului de Acțiune Externă. Primul, da, în legătură cu EMA și AB. Cred, credeam că trebuie să introduc și politica imobiliară. EMA și AB. Guvernul francez ne-a făcut o ofertă pentru două clădiri în centrul Parisului și în cartierul La Défense. E interesant că acum cartierul La Défense se consideră ca făcând parte din Paris. Deci, într-un fel, au gândit ca și mine. AB își dorește uh, închiriere pentru 12 ani, inclusiv uh, spațiile de depozitare. Uh, EBA uh, dorește ca toate instituțiile, inclusiv EBA, ESMA, să și uh, Institutul pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene să poată să fie adăpostite în aceeași clădire. În acest scop se face o prospecție de piață, iar uh, înainte de 30 martie 2019, deci cel târziu în uh, iunie sau iulie 2018 ar trebui să fie găsită clădirea. Deci să vedem ce ne așteaptă și dacă se poate realiza. Iar costurile totale ar trebui să fie asemănătoare cu costurile de până acum. Ele la Londra au fost deja uriașe și ca atare tot uriașe, ne așteptăm să fie și la Paris. 1,5 milioane de euro uh, pentru clădiri și dotare este oferta uh, guvernului francez și probabil că aceste cheltuieli vor fi anuale. Da, nu știu dacă guvernul francez își va menține promisiunea. Agenția Medicamentelor EMA Aici este nevoie de a găsi o clădire de tranziție. Între timp a fost găsită. Guvernul neerlandez a aflat că și Parlamentul European trebuie să se pronunțe, dar tocmai de aceea există disponibilitatea din partea guvernului neerlandez să suporte toate costurile. Acest lucru este necesar pentru că după aceea vom prelua guvernul Vivaldi care urmează să fie amenajat între timp. Uh, această clădire Vivaldi va avea 28.500 de metri pătrați, un centru de conferință și uh, EMA uh, va putea să folosească în exclusivitate această clădire 16 etaje și 88 de eh, locuri de muncă. Cine cunoaște EMA știe că este o agenție care are mulți vizitatori și avem și o problemă în legătură cu clădirea actuală și felicit eh, Comisia eh, pentru bugete pentru că am Uh, redactat un document de lucru uh, destul de uh, dur și spuneam că în timpul derulării contractului să nu fie necesare modificări ale contractului. Iar acum contractul este valabil până pe 30 iunie 2039. Consiliul uh, nu a fost dispus să facă concesii, așa că până la urmă EMA a trebuit să se mute într-o clădire. Costurile pentru perioada de tranziție sunt uh, clare, de aceea eu spuneam că nu putem lăsa agențiile să poarte singure negocierile cu guvernul britanic. Invit Comisia să uh, se implice în aceste negocieri, să colaboreze cu agențiile uh, guvernul britanic și-a dorit cu ani în urmă să găzduiască aceste agenții, acum sigur s-a răzgândit, deci trebuie să uh, ne ajute să găsim o soluție, pentru că uh, s-ar putea uh, să fie Parlamentul obligat să găsească alți chiriași pentru aceste clădiri. Așa prevedea contractul. Dar Eh, cred că eh, zona este foarte bună, vor exista multe, eh, mulți interesați să se mute în acele clădiri. Altfel, costurile ar putea să fie foarte ridicate pentru Parlament și aș dori să ne informeze Comisia uh, exact despre eventualele costuri, care este poziția guvernului britanic, pentru că în contextul negocierilor eh, Brexitului eh, și aceste lucruri uh, sunt importante pentru noi. Am elaborat un document de lucru și sunt recunoscătoare secretariatului Comisiei pentru Bugete că uh, există acum modele pentru asemenea documente de lucru în ce privește politica imobiliară și în ce privește EPA aș vrea să nu existe o contaminare a conținuturilor între EBA și ESMA, să nu creăm eventual o agenție mamut, ci să existe sarcini clar uh, diferențiate, așa cum a decis Parlamentul am introdus această idee în document. Jeremy s-a speriat, dar eu insist să păstrăm această idee. Și uh, colegii de la Econ au spus că este, de fapt, și preocuparea lor. Da, chiar dacă e mai neobișnuit într-un document de lucru, lucrurile să fie clar exprimate, totuși, și din acest punct de vedere. Și Iar în ce privește analiza critică uh, a uh, clădirilor pentru EMA și uh, EBA, le-am transmis până la urmă și guvernului francez care a câștigat această competiție împreună cu rugămintea de a garanta că vor fi condiții de închiriere acceptabile. Rog din nou Comisia să furnizeze Comisiei noastre informații clare legate de costuri și eventual și uh, costuri uh, ulterioare legate de aceste clădiri. Franța și țările de jos uh, vor trebui să susțină aceste, să sprijine aceste două agenții în perioada de tranziție și să respecte condițiile eh, pe care și le-au asumat în cadrul procesului de selecție, pentru că altfel eh, toată procedura de selecție eh, se va dovedi a fi nejustificată. Și Eh, sperăm ca și din partea eh, eh, guvernului neerlandez să ni se facă oferte acceptabile. Ar fi oricum unilateral dacă ne-am adresa numai guvernului francez cu o asemenea rugăminte. Deci, încă o dată, în ce privește EMA, în legătură cu colaborarea cu autoritățile britanice. Sper să uh, putem obține garantarea unor costuri reduse și sperăm ca și uh, Comisia să ne sprijine. Și acest lucru este valabil și pentru EBA și după aceea uh, să ne fie prezentate proiectele legate de noile clădiri la timp. Acest proces sigur că va uh, mai necesita discuții. Comisia știe acest lucru și noi știm acest lucru. Raporteur. Mulțumesc, doamne raportor. Și dați-mi voie să uh, apreciez înțelepciunea financiară a recomandărilor dumneavoastră. Monsieur Sales? Comisia, domnule Sales, aveți observații? Vreo reacție la ce a spus doamna Holmeier? Mulțumesc, domnule președinte. Foarte rapid. Am notat recomandările pe care le-a făcut doamna Holmeier în calitate de instituție responsabilă cu pregătirea bugetului. Ne dorim ca totul să fie foarte clar și să știm exact uh, ce se va întâmpla cu aceste două operațiuni de mutare. Ne ocupăm activ de această temă cu direcția generale uh, de tutelă și cu agențiile în sine. Și îmi închipui că vom avea toate detaliile atunci când proiectul final imobiliar va fi prezentat. Sperăm de altfel că acest proiect să fie prezentat în martie sau aprilie cel mai târziu. În ce privește mâna întinsă agențiilor în discuțiile lor cu autoritățile naționale, da, am notat, uh, rămâne de văzut care este rolul pe care trebuie să-l joace fiecare instituție, agențiile fiind, bine, bineînțeles, autonome. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu. Dacă nu mă sunt observație, doamnă Holmeier, totul a fost uh, spus și bine spus. Putem să trecem la... Ah, domnule Tarand. Foarte scurt din partea mea. De obicei sunt de acord cu raportoarea noastră permanentă în ce privește politica imobiliară, însă dacă dumnei binevoiește să verifice pe lângă comise. Știu că la Moscova aveam o clădire care era proprietatea unei companii cipriote. A, a, e încă în Londra. Încă ne ocupăm de Londra, scuze. Eu am... M-a lagurat pe dinainte. Bien, grâce à monsieur Tarant. Da, datorită domnului Tarant, putem să încheiem la 5 și jumătate trecute fix și să trecem la sesiunea de voturi. Et de faire précéder cette séquence par euh, un... Vom face un vot de probă mai întâi. Să deschizi votul. Deci un vot electronic de probă.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 că testul de vot, votul de probă, mă scuzați, a funcționat bine. La, les premiers votes vont intervenir sur euh, le rapport de Madame. Începem cu raportul doamnei uh, Gardia Zabal apropo de politica de investiții. Fondul European de Investiții, amendamentul numărul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul numărul 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul numărul 3, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul numărul 4, cine este pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Amendamentul numărul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Numărul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentele 7 până la 10 care sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 11 până la 13. Amendamente identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 16. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Numărul 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul numărul 15. Cine este pentru? Împotrivă. Și abțineri. Amendamentul 15 se adoptă. Numărul 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Vot electronic. Să deschizi votul. Amendamentul 17. S-a închis votul. Amendamentul se respinge. 19 voturi la 13. Numărul 18. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul număr 19. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 20. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 21. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 22. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri Votăm cu vot electronic amendamentul numărul 22. Le scrutin est clos. L'amendement est repoussé par 13 voix contre par 18 voix contre 13. 18 voturi la 13. Amendamentul se respinge. Numărul 23. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 24. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. 25. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, verificăm vot electronic. Să deschizi votul. S-a închis votul. Se respinge 17 voturi la 15. Amendamentul 25 26. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Econ 12 este acoperit de 26-27. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 28. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm pentru că nu toată lumea ridica mâna. La 28. Deschis votul. S-a închis votul. Avem un vot în plus de la PPE. Deci e bine ca unul dintre dumneavoastră să renunțe la voturi. Vă mulțumesc. S-a închis votul. Amendamentul se adoptă. 17 voturi la 12. 28. Acum, amendamentul 29. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 30. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 32. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că este adoptat, dar prefer să verificăm. S-a deschis votul la amendamentul 32. S-a închis votul. Și se respinge, vedeți? Amendamentul 31. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 33. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. La 33. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă 18 voturi la 16. Amendamentul Econ 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul Econ 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Regii 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 34. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 35. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că a fost adoptat, dar verificăm. Te-a deschis votul. S-a închis și se adoptă. Era amendamentul 35. Econ 11 este acoperit de precedentul. Numărul 36. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 37 a fost retras. Econ 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 38 este acoperit de amendamentul 9 de la Econ. Amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 39 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 40. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 41. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 42 și 43 sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 44 este acoperit și este caduc. Compromisul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Econ 15. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament oral 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 50. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 51. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Econ 25. Nu este cuprins deja. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Econ 22. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 58. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 60. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 59. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Amendamentul 59. Să deschizi votul. S-a închis. Se respinge 23 de voturi la 10, 64. Cine este pentru? Îmi cer scuze, 61 mai întâi. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 64. Cine este pentru? Împotrivă. Se abține cineva? Este respins. 63. Cine este pentru? Împotrivă. A. Este caduc de fapt, pentru că 61 a fost adoptat. 62 este cuprins în uh, precedentul. 65 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Este caduc de asemenea. Econ 19. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Regii 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul oral 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 66. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 67. Cu amendament oral numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 69. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. La 69. S-a închis votul. Se adoptă cu 18 voturi la 16. 68 este caduc. 70. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 71. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 73. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 72 pentru. A, nu, scuzați, este caduc. Econ 18. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 74 pe părți. Și trebuie să votăm ultima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. A doua parte este respinsă. 75. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că a fost votat, dar verificăm. Vot electronic, să deschizi votul. S-a închis votul. Adoptat. Vă rog să ridicați bine mâna. 76 comandamentul oral numărul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că a fost adoptat. 77. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Este respins. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. A, nu. Este caduc. 78. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă 79. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge 80. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că este respins. Verificăm. Să deschizi votul la 80. se adoptă. 81. Cine este pentru? Împotrivă. Vă rog din nou. Pentru 81. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că a fost adoptat, dar verificăm. S-a deschis votul. Scrutin clos. S-a închis votul. 18 pentru 16 împotrivă. Se adoptă. Compromisul numărul 3. Cine pentru? Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul, compromisul 3. Votăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 17 voturi împotrivă, 16 pentru. Deci putem vota uh, 82-ul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu e foarte clar, deci votăm electronic. Amendamentul 82. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 18 pentru 16 împotrivă. 87. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm și de această dată. S-a deschis votul. S-a închis votul. E respins. 16 pentru, 17 împotrivă, 83 pentru. Împotrivă. Nu toată lumea ridică mâna, deci trebuie să votăm din nou. Pentru, o, cine este pentru 83? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 84 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 85 pentru. Împotrivă abțineri, e respins. 88 pentru, împotrivă, se adoptă. Econ 30 e caduc. 89, 90, identice, cine este pentru? Împotrivă. Verificăm, votăm electronic, 89 și 90. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 18 pentru, voturi 16 ă, împotrivă. 91 este caduc. 92. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. E respins. 93. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă. Nu? Bine, atunci verificăm. Votăm amendamentul 93. S-a deschis votul, s-a închis votul. E respins. 11 voturi împotrivă, 15 pentru. 94. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. E respins. 96. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă 95 pentru împotrivă abțineri verificăm 95 acum s-a deschis votul s-a închis votul a fost respins 19 împotrivă, 15 pentru, 97 pentru, împotrivă, abțineri, nu ridică toată lumea mâna, verificăm. Votăm electronic. 97. S-a deschis votul. S-a închis votul. 19 pentru, 15 împotrivă. Compromisul cu numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 99. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 100. Cu un amendament oral. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 101. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 102. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 103 și 104 sunt acoperite. 105. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 106 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Econ 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 107. Pentru. Împotrivă. Abțineri? E respins. 108. Pentru. Împotrivă abțineri, e respins. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 110 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Nu ridică toată lumea mâna. 110, deci, pentru. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 19 pentru, 14 împotrivă, 111 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 112 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 115 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 114 și 100 sunt uh, identice. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se, abții, se votează, uh, dar uh, prefer să verificăm aceste două amendamente. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 18 pentru, 15 împotrivă. Amendamentul 116 pentru, împotrivă, împotrivă, se ad, e respins. 117 pentru, împotrivă, E respins. 118. Pentru, împotrivă, abțineri. E respins. 119. Pentru, împotrivă, verificăm pentru că nu toată lumea ridică mâna, deci uh, s-a deschis votul. 119. S-a închis votul. E respins. 19 voturi împotrivă, 14 pentru. 120 pentru, împotrivă, abțineri. E respins. 26 de la Icon. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Regii 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 121 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Ajungem acum la Econ 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Econ 4. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Putem vota Econ de la 6 până la deci 6, 7, 8, 13, 17, 20, 21, 23 și 27. Le votăm în bloc. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Apoi, regii, 1, 2, 3, 4 și 6. Tot în bloc. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Votăm acum textul astfel modificat, vot electronic. Prin apel nominal s-a deschis votul. Uh, s-a închis votul. Se adoptă. 30, și, 30 voturi pentru, 3 împotrivă și o abținere. Felicitări raportoarei noastre, doamna Gardia Zabal. Alors, maintenant, nous avons à nous prononcer sur le semestre. Acum trebuie să votăm pe marginea semestrului european. Pentru mine a fost o adevărată onoare să pregătesc acest raport. Avem și aici amendamente. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? E respins. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri? E adoptat. 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. E respins. 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8. Pentru. Împotrivă. A, e caduc. Pentru că 9 a fost adoptat. 10 pentru. Treisprezece pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 14 pentru, a devenit caduc pentru că 11 a fost adoptat, 12 și el, 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 20 acum pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri e respins. 23 uh, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul oral numărul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 25 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 27, nu? Verificăm atunci. 26, ă, deci. S-a deschis votul, s-a închis votul. A fost respins. 15 pentru, 19 împotrivă, 27 pentru, împotrivă, uh, cred că majoritatea e asemănătoare, deci a fost respins. Votăm acum textul astfel modificat, vot uh, prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. s adoptă 25 voturi pentru, 6 împotrivă, 3 abțineri. și felicitări uh, raportorului. Da, probabil că toată lumea își dă seama. Semestrul european totuși este un moment uh, foarte important. Mulțumesc că îmi faceți onoarea să îmi încredințați uh, acest raport. Acum va trebui să votăm raportul colegului Esteban González Pons privind Programul European de Dezvoltare a Industriei de Apărare. Am fost informat că amendamentele 102, 124, 145 au fost retrase, de asemenea și 36 și 61. Deci, amendamentul 12 întâi. Cine e pentru? Împotrivă? abțineri, e respins. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Dacă ați fi votat, am fi câștigat timp. Amendamentul 78 pentru, împotrivă. A, e caduc, da. Compromisul 1 pentru, împotrivă. Abțineri, se adoptă. Amendamentul Compromis 2. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 92 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 93 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 94 și 95, cine e pentru, împotrivă, abțineri, respinse. 96 pentru, împotrivă, a, caduc. Votăm în bloc Amendamentele de la 96 până la 100. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Sunt respinse. Amendamentul 101 pentru. Împotrivă? Abțineri? Respins. 102 a fost retras. 103 pentru. Împotrivă? Abțineri? A fost respins. 104 pentru. Împotrivă? Abțineri? Verificăm. 104 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost respins. 13 pentru 20 împotrivă. 105 și 107 pentru împotrivă, abțineri, respinse. Și în bloc 106, 108, 169, 170, cine pentru, împotrivă, abțineri, respinse. Compromisul 3, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 115, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 116 pentru, împotrivă, verificăm, uh, votăm electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 16 împotrivă, 15 pentru. Compromisul numărul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 136 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 138 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 138 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. 139 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e foarte clar, verificăm. 139 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 21 de voturi împotrivă, 8 pentru, dar vă rog să ridicați să mai sus mâinile. 140 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 141 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 109 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 7 a fost retras. 142 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Respins 13 pentru, votul, 19 împotrivă, 143 pentru, împotrivă. Abțineri, respins. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 168 pentru, împotrivă,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 Alors Scrutin. S-a închis votul, a votat toată lumea. Respins. 19 voturi împotrivă, 13 pentru, 167 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 168 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 14 de la liniuță pentru, împotrivă, abțineri, respins. 115, 16, nu, 15, 16 până 18, vă rog, în bloc, cine e pentru, împotrivă, abțineri, respins. Dar verificăm totuși. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 13 pentru, 19 împotrivă. Considerente. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, respins. Compromisul 11 pentru, împotrivă se adoptă. Amendamentul 27 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Vă rog, dacă ridicați mâna, câștigăm timp. Vă rog frumos să ridicați sus mâinile. Sigur că mai trebuie să fiu și eu atent. Amendamentul 28 a fost, uh, e caduc, 29 acum, el caduc și el, compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 34 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 35 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 36 a fost retras. 37 acum. Pentru. A e caduc. Da. 38. Cine este pentru 38? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 39. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Și de această dată nu este foarte clar, deci verificăm electronic. S-a deschis votul. Scrutin clos. A închis votul. Respins. Vă rog frumos să ridicați mâinile. 40 pentru, 40 e caduc. 40. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 41 pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Compromis numărul 14. Qui est pour? Compromisul 14. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 46. 46. Cine este pentru? Caduc. Cel de 103 a fost respins, deci atunci 47 de asemenea, 48. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 49. Caduc 50. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 51. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 52. Caduc. 53. Să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 54. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 15. Pentru, împotrivă, cine se abține, se adoptă. 58. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Uh, iar acum amendamentul 62, caduc. 62. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 63. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4 e retras. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 72 pentru, împotrivă, e caduc. 73 de asemenea, compromisul 18 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum textul integral, astfel amendat, vot cu apel nominal. S-a deschis votul și s-a închis votul. Textul a fost adoptat cu 23 pentru 10 împotrivă. Felicitări domnului Gonzales Pons. Secțiunea 3 a bugetului pentru 2017 nu există solicitări de transfer. Domnul Gaier în legătură cu secțiunea 3 pentru 2017. Viramentul pentru finele anului. Aveți cuvântul. Stimate colegi, stimați colegi, este uh, ultimul transfer în bugetul de anul trecut, care ține de responsabilitatea mea ca raportor. nu este ceva neobișnuit, nu este o sumă deosebit de mare, este o chestiune pozitivă. Adesea am criticat faptul că unele programe structurale nu au putut să demareze. Acum am primit multe facturi din Fondul pentru Dezvoltare Rurală. Comisia are nevoie de finanțare, deci putem fi de acord Există unele uh, deplasări uh, în ce privește Frontex, pentru că Frontex nu a putut să recruteze personalul atât de repede cum ne-am fi dorit noi pentru transpunerea în practică a deciziilor uh, Uniunii Europene și înțeleg că acum există și un coeficient de diferență de calcul pentru euro, transfer euro în zloți, astfel încât nu este o soluție foarte atractivă pentru mulți cetățeni. Deci așteptăm acum să vedem care va fi finalizarea, dar vă recomand să fiți de acord cu acest transfer financiar. Monsieur Urel, voulez-vous mai dorește cineva să intervină? Foarte scurt. Doriți să uh, comentați uh, acest virament la sfârșit de an? Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Acest transfer la sfârșit de an este o posibilitate uh, conform articolului 179 din regulamentul financiar, permite Comisiei să prezinte autorității bugetare o propunere pentru transfer de mijloace financiare din toate uh, secțiunile uh, pentru uh, programele care se află sub un management partajat. Deci, din, direct, din managementul direct spre managementul partajat și v-am uh, propus suma de 568 de milioane cele mai importante surse de redistribuire uh, pe care le-am identificat. 150 de milioane au fost uh, identificați în fondul pentru asistență pentru cei mai dezavantajați, pentru că uh, solicitările din partea statelor membre au fost mai reduse decât ne-am așteptat. Uh, de asemenea, 86 de milioane din bugetul pentru EU, Agenția EULISA, pentru că uh, au fost diferențe de adoptare a bazei uh, juridice iar cea de-a treia componentă este de 105 milioane, care s-au dovedit a nu fi necesar din bugetul Uniunii Europene pentru fondul fiduciar pentru Africa. Rațiunea a fost că, în mod neașteptat, la finele anului trecut, dar sigur, asta a fost o veste foarte bună, Fondul fiduciar pentru Africa a primit plăți substanțiale din partea statelor membre și nu a fost nevoie să transferăm fonduri din bugetul european, pentru că plățile dinspre statele membre au fost suficient de mari pentru a acoperi necesarul. Mai există și sume mai mici care sunt uh, transferate din uh, 58 de alte linii bugetare, nu voi intra în detalii. Iar suma aceasta de 568 de milioane au fost absorbite de către programul de dezvoltare rurală, pentru că solicitările din partea statelor membre în uh, cel de-al treilea trimestru au fost mult mai ridicate decât uh, proiecția foarte optimistă a Comisiei. Dar și asta este o veste foarte bună, pentru că acest program se dezvoltă în mare viteză și uh, uh, aceste uh, plăți din partea statelor uh, membre uh, nu trebuie să fie amânate. Mulțumesc, domnule Rel. Există observații, poate din partea raportorului, totul este clar. În cazul acesta ne vom pronunța printr-un vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă cu 24 de voturi pentru și unul împotrivă. Și trecem atunci la transferul din bugetul pentru 2018. Domnule Ashworth. Mulțumesc, domnule președinte. Avem două solicitări de modificări prima modificare din partea Parlamentului European care dorește eh, să își eh, Eh, mute 32 eh, de eh, echipe conform clauzei pasarele. Procedura urmează să fie încheiată. Este vorba despre o chestiune neutră din punct de vedere bugetar și cred că putem să fim de acord cu această solicitare. Curtea de conturi dorește să modifice un plan pentru a transforma unele posturi, pentru că au existat dificultăți de recrutare la Luxemburg, nu s-au găsit candidații potriviți și de aceea trebuie să fie transformate niște posturi nu am obiecții în legătură cu această solicitare și după aceea există iarăși două transferuri de la Curtea Europeană de Cont. 300 ehm, de mii de euro să fie transferate transferați eh, din eh, suma care era afectată pentru un tip de personal spre un alt tip de eh, personal, ca de pildă paza care să fie asigurată de către guverne naționale. De asemenea, trei agenți de securitate urmează să fie înlocuiți, care s-au transferat spre servicii tehnice. Și eu vă recomand să susținem și această solicitare. Problemele de securitate au fost importante pentru această clădire. Mulțumesc, domnule raportor. Dacă nu există probleme, domnule Pre. Două observații, domnule președinte. Nu înțeleg foarte bine această procedură. Nu înțeleg prea bine. Există posturi care urmează să fie transformate în posturi permanente pentru durata necesară numirii unor agenți, înțeleg. Intervenție fără microfon. Da, ă, acest demers se va face peste câteva luni. Eu nu înțeleg exact procedura. Domnule raportor, puteți explica? Este o chestiune tehnică, domnule președinte, dar să știți că și eu am avut dificultăți să înțeleg, dar am fost asigurați că lucrurile ă, peste 9 luni, după ce se încheie acest proces, ă, vor fi rezolvate. Bun, Asta nu mă lămurește, dar dați-mi voie să fac și o observație, spune domnul Debre. Domnule președinte, poate că întrebăm uh, pe cineva din partea administrației dacă poate să ne explice. Da. Uh, uh, este nevoie de o perioadă pentru titularizare atunci când devii uh, funcționar al Parlamentului European. Iar după câteva luni se operează o nouă modificare în organigramă pentru reintegrare în grupuri. Bun. Există un reprezentant al administrației Parlamentului Domnule Iopre, eu am înțeles că a un grup de funcționari din grupurile politice uh, vor ajunge după un stadiu în administrația Parlamentului, nu? Da, bun. Eu înțeleg. Ce facem noi? Ce înseamnă asta? Ei urmează să fie titularizați. Este cineva din partea administrației Parlamentului prezent în sală? Da, până la urmă, uh, care este finalitatea? Se, oameni care vor ajunge titularizați în administrația Parlamentului. Deci, ei uh, vor fi uh, transferați în administrația uh, Parlamentului și după aceea când vor fi titularizați revin la grupuri. Care este obiectivul? Titularizarea. Ăsta este obiectivul. Domnule președinte, nu sunt de la Direcția Generală pentru resurse umane, dar obiectivul este că funcționarii din grupurile politice, agenții temporari, uh, uh, vor avea posibilitatea să treacă uh, un examen pentru a deveni funcționari titularizați. Deci ne interesează să avem aceste posturi de funcționari în Parlament, iar dacă vor fi reintegrați în grup, alți colegi vor putea să dea concurs pentru ocupare ocuparea unor posturi uh, permanente, pentru că este importantă calitatea de funcționar pentru a deține un uh, post uh, permanent. Când operațiunea va fi finalizată și cei care câștigă concursurile vor fi titularizați, vor putea fi reintegrați în grupuri. Este o soluție tehnică Uh, pentru a putea permite celor care trec concursul să poată să fie titularizați. Este tot ce pot să vă spun în acest context, domnule Depre. Dacă înțeleg bine, interpretarea mea inițială era corectă. Toate aceste proceduri uh, uh vor permite ca membrilor grupului politic să beneficieze după ce au, au beneficiat de clauza pasarele de posibilitatea de a deveni funcționari, de a intra în administrația Parlamentului. Este pentru Uh, obține un titlu fără să devină membri ai administrației Parlamentului. Trebuie, este o operațiune artificială. Eu cred că administrația Parlamentului va fi inspirată dacă ne va furniza o documentație și o argumentație amplă atunci când face această solicitare, pentru că acum lucrurile sunt puțin eliptice. Dar cred că am descris totuși mecanismul, domnule Depre. Dați-mi voi în cazul acesta să fac o altă observație. Et, et, et nous n'avons plus de, de, de, de, de traducție. Să știți că după ora 18.30 nu vom mai beneficia de interpretare. Da, sunt lucruri despre care nu putem vorbi aici. Da, putem să solicităm interpreților să rămână câteva minute în plus. Da, bun. Știți că uh, se lucrează aici începând cu ora 14.30? Deci, vă rog, aveți cuvântul, domnule Debre. Nu, mă abțin, domnule președinte. Să știți că interpreții sunt invitați la cocktail. Uh, domnul Essen. Da, mai... Oui, vous avez la parole. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am să fiu foarte succint. Și eu încerc să înțeleg. Deci sunt agenți temporari care vor ocupa un post fix și vor să primească bani care le vor fi garantați în calitate de funcționar, pe când acum primesc bani în mod uh, neregulat. Deci ori înțelegem despre ce e vorba, ori nu votăm. Eu nu asta am vrut să spun spune domnul Depre. Eu am vrut să înțeleg. Da, nu vreau să asist la o asemenea diatribă populist. populist. Ia cum a comme un, comme un moment d'incompréhension. Da, e un moment de neînțelegere. Cred că domnul Ashworth a fost clar e bine să facem un rezumat al propunerii pentru ca nimeni să nu aibă vreo îndoială. În mod normal, această dispoziție o putem adopta fără să votăm, domnule Ashworth. Da. Potrivit articolului 50, nu trebuie să votăm. Eu am înțeles că era pentru a crea aceste posturi pentru funcționari care vor care acum încă nu există, vor fi transformați anumiți agenți temporari în funcționari, dar după o anumită perioadă se va reveni la status quo. E o chestiune tehnică. E prin acest proces că trebuie să treacă colaboratorii de la grup. Dar mi se spune foarte clar că nu trebuie să votăm, domnule președinte. Dar eu am vrut să fiu neutru și de aceea am recomandat aprobarea. Deci, dacă propuneți să votăm pentru, propuneți de fapt să nu votăm deloc, nu? Așa înțeleg eu. Consider că acest transfer, da, noi ca și comisie ne uh, opunem, avem obiecții, Vă rog să țineți acest lucru la proces verbal. Da, dar în procesul verbal al dezbatelor noastre, oricum, tot ce spunem noi este transcris. Putem așadar să considerăm că am fost uh, uh luminați și că aprobăm transferurile. Da. Monica Olmaier, aveți cuvântul politica imobiliară. Stimate colegi, stimați colegi, mai e vorba de trei imobile. Este vorba de asemenea de costuri, dar uh, este vorba de imobile pentru Serviciul de Acțiune Externă Europeană, iar guvernul belgian uh, a respins prelungirea uh, contractului de închiriere, de aceea trebuie să fie închiriată uh, o altă clădire până când marea clădire neo uh, va fi disponibilă. Este vorba de uh, costuri ceva mai mari decât estimate inițial, dar uh, Asta ține și de faptul că trebuie să închiriem o clădire tranzitorie, iar pe metru pătrat plătim 170 de euro. În legătură cu alte clădiri aveam uh, închiriere de 176 de euro, ca să faceți o comparație. Mai este vorba de unele costuri 592.000 de euro pentru transformare, deci e vorba de o perioadă care se va întinde pe trei ani, iar în legătură cu clădirea Neo s-ar putea să mai apară unele chestiuni. Este vorba de peste 5300 eh, de angajați. Eh, eu cred că eh, dacă nu mai dispunem de fostul imobil, trebuie să acceptăm închirierea noii clădiri. Cea de-a doua clădire Este vorba de uh, trei imobile de birouri uh, pe Bulevardul Kortenberg. Va trebui să părăsim aceste clădiri care sunt deteriorate. Este nevoie de clădiri uh, mai bune și trebuie să putem folosi suprafețele în condiții mai moderne. Eh, acum este vorba de uh, personal eh, militar, de asemenea un centru al serviciilor secrete și centrul operațional eh, pentru SIPI cu 2000 de metri pătrați, de asemenea directoratul de management, există și uh, 55 de metri pătrați pentru uh, personalul din domeniul apărării servicii și pentru securitate în IT. Este un aglomerat, uh, conglomerat uriaș de personal care se ocupă de problemele de securitate și Până la urmă trebuie să primim uh, și un contract de uzufruct uh, care uh, ar fi pe 21 de ani. Preluarea clădirii va avea loc în 2019, dar este nevoie și de transformări ca atare ne vom putea muta abia la finele anului 2020. 18.708 metri pătrați ne vor sta la dispoziție pentru 550 de angajați, chiria anuală va fi de 4 milioane 851 de mii și uh, vom avea 20 de luni la dispoziție uh, până când uh, mutarea se va putea fi definitivată. Deci va trebui să plătim abia de la 1 iulie 2021 costurile anuale 346.000 de euro. Da, sigur că mai există și alte costuri legate de IT, tehnologia comunicațiilor. Cred că noua clădire da, va fi, în ce privește costurile, mai eficientă decât fosta. 5 milioane 45 de mii. Deci, după ce se fac unele uh, reduceri, Cred că noua clădire eh, va fi eh, convenabilă și îndeplinește și toate criteriile de securitate. De aceea eu vă recomand să fiți de acord cu acest proiect. Să mă refer acum și la celălalt proiect. Also, machen wir ganz kurz schnell noch das. Foarte pe scurt și clădirea uh, Moscova. Până acum am avut un etaj pe care nu l-am folosit pentru că uh, nu dispuneam de personal corespunzător în uh, ambasada Moscovei. Dar uh, pentru că era o clădire împânzită de microfoane, ambasadorul a trebuit să își părăsească această clădire. Iar acum noi va trebui să ne decidem situația este inacceptabilă. Eh, eh, ambasadorul s-a mutat eh, într-un hotel, ceea ce în clipa de față nu este o situație fericită pentru un ambasador al Uniunii Europene. Acum, ca atare, se uh, construiește etajul superior uh, pentru ca ambasadorul să poată să se uh, mute din nou în această clădire din Moscova și s-au luat deja decizii în legătură cu prevederile contractuale. Costurile sunt cele obișnuite practicate la Moscova. Deci vă rog să înțelegeți că este o situație specială a ambasadorului nostru. Nu e normal să acum să trăiască într-un hotel, dar sper că merită și o clădire în care să nu fie tot timpul ascultat prin uh, microfoane implantate în clădire. Deci vă rog să fiți de acord. E vorba de 2,392 zuzustimmen, weil uh, auch der AFED hat dringend darum gebeten, dass wir da. I-am rugat pe cei de la AFET să fie de acord. Mulțumesc. Merci infiniment. Donc, quatre avis favorables. Mulțumesc foarte mult. Deci avem patru avize favorabile care pot face obiectul unui vot unic. Domnul Taron. Thank you, Mr. President. Thank you, Rapporteur. I just have... Mulțumesc. Da, înțeleg toată discuția aceasta, dar când mă uit la contract, Mă întreb, avem vreo posibilitate să cerem informații suplimentare? Cine sunt acești nobili directori ciprioți uh, care sunt proprietarii clădirii din Moscova? Dacă sunt cu adevărat proprietarii, ar trebui poate să știm cine este adevăratul proprietar. Aceasta este întrebarea mea. Puteți să răspundeți aș propune să vă adresați Serviciului de Acțiune Externe, dar noi în clipa de față suntem deja în această clădire, avem un contract de închiriere. Eu cred că ultimul etaj ar trebui să putem să-l folosim, să nu-l lăsăm. Este uh, până la urmă o decizie rațională. Uh, pentru că uh, acum nu cred că are rost să căutăm la Moscova un alt imobil. Poate că